Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο... Bună dimineața! Primul punct de pe ordinea de zi este recomandarea a lui David Martin privind uh, parteneriatul economic între Uniunea Europeană și America Centrală. În primul rând, dau cuvântul raportorului 4 minute.